Parlamentul European. Trecem acum la procesul verbal a reuniunii din 25 februarie, care v-a fost distribuit. Aș dori să știu dacă există întrebări în legătură cu acest proces verbal sau obiecții. Dacă nu, el e considerat adoptat. De asemenea, am fost informat Uh, de către autoritățile poloneze competente